fie ales, să nu se ia decizia la conferința președinților, ci să fie o decizie a întregului plen. Colegi. Stimați colegi, spune doamna președinte, am înțeles că a avut loc o discuție îndelungată cu privire la acest proces la conferința președinților în această dimineață și cred că ar trebui să lăsăm această instanță să soluționeze problema în viitor. Am notat observația dumneavoastră și să știți că și alții sunt preocupați de acest lucru, dar vă propun că acum să trecem la vot. Domnule Ransdorf, e aceeași temă, pentru că dacă da, aș vrea să trecem totuși la vot. Domnule Ransdorf, despre același lucru vreți să vorbiți? Da, doamnă președinte. Tot de această temă vreau să mă leg. Știu că premiul Saharov